Good morning everyone. If you take your seats, we can start. Bună dimineața tuturor. Dacă luați loc, putem să începem cu voturile. Sper că v-ați adus și cartelele de vot. Okay, everyone's ready. Ladies. Would you please take your seats? Vă rog să luați loc. Primul vot, raportul Belet, o propunere de regulament în privința pieței interne pentru electricitate, reformare, procedură de codecizie. Începem cu amendamentul 87 pentru, împotrivă, verificare electronică. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. La amendamentul 101 am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică electronic la 105. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. 106-107 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică electronică la 111. Am închis votul și se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115-116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Amendament 224. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 225. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 226. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 227 pentru împotriva abțineri se adoptă. 200 verificare electronică la 227. Am închis votul. Se adoptă. 228 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 230 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 270 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 271 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică electronic, 283. Am închis votul. Se respinge. 285. Ce s-a întâmplat? 285 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 318. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 319. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 320. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 322. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 323 pentru, împotrivă, abțineri, să verifică electronic la 323. Am închis, se respinge. 324. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendament orizontal 329. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 325-326. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 327. Pentru. Împotrivă? A, e același, scuze. Am dat pagina și n-am văzut cum continuă. 330. Îl votăm? Nu. 333 și 334. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 338, 339, 340 și așa mai departe. Un vot în bloc mare, foarte mare. Vedeți în lista de votare cine este pentru acest bloc, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 366, cred. Nu, 365, pentru, împotrivă, verificare electronică. Se adoptă 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă. L-am votat pe 36, l-am adoptat. Deci trecem la 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot în bloc de la 368 la 371. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se verifică electronic. Votul în bloc. Am deschis votul. L-am închis și se adoptă. 372 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 373 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Încă un vot în bloc și la 40 avem amendament oral. Se împotrivește cineva amendamentului oral? Nu. Atunci, vot cu în bloc cu amendament oral de la 39 la 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 374 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se verifică electronic la 374. Am închis votul. Se respinge. Da, avem un vot în minus. Cineva nu a votat. Cineva și-a băgat cartela, dar n-a votat. 375 pentru. Împotrivă. Verificare la 375. Am deschis votul. A, acum a votat toată lumea. Și se adoptă. Dar nu un vot chiar așa de strâns ca la precedentul. Încă un vot în bloc, 376 la 378. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Ba nu. Nu, acesta devine caduc. Trei și nouă pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 46 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trei doi. Pentru. Împotrivă. Abțineri se verifică electronic la 382. Am deschis votul. Se adoptă. 383 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 384 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 385 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 387 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 388 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 389 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot în bloc 390 la 392 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 Verificare electronică la votul în bloc. Am deschis votul. Se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 396 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 394 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 395 De, deci, nu, 397 pentru împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromis 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromis 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru împotriva abțineri se adoptă, 421 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 422 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 423 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 424 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică electronic 424. Am închis votul. Se adoptă. 425 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 426 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se verifică electronic. 426. Am închis votul. Se adoptă. 427 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se verifică electronic. Am închis votul. Bun, 428 și 20, 429 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 430 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 431, verificare la 430, bine. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 431. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 432 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 433 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 434 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică electronic 434. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. 435 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 436 pentru,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 împotriva abțineri se adoptă, 66, 67 pentru, 67. Nu înțeleg că 67 ar deveni caduc. Deci îl votăm. 67 pentru se adoptă, 68 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 și 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, Verificare la 76. Am închis votul. Se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Împotrivă. Se adoptă. 2. Verificare la 77. Am deschis votul, l-am închis și se adoptă. Amendament 2. Pentru, împotrivă, abțineri. Cine este pentru? Bun, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 78. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 79. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică electronic la 80. M-am închis votul. Se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Vot electronic. Vot final. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Mi se spune că compromisul 80 apare ca a fi fost uh, respins, dar de fapt s-a adoptat. Și trecem la următorul vot. Another report. Let's see what we have. Un alt raport. Ia să vedem. Domnul Poci, Pavel, reguli comune pentru piața comună a electricității, reformare, compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, nu cred că am văzut bine. Bineînțeles că vom verifica Haideți să vedem. Deci, compromisul 1. Am închis votul și se adoptă compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113 pentru, împotriva, abțineri, respins. 123 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, Obțineri. Verificăm. La compromisul 2. PP-ul are un vot în plus. Vă rog, retrageți o cartelă de la PPE, pentru că avem un vot supranumerar de la populari. Foarte bine. Acum mai bine. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 2 este respins, deci trebuie să mergem la amendament. Amendul 124. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 125 pe, pentru împotriva abțineri, respins. 129 pentru, împotriva, abțineri, respins. 126 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotriva, abțineri, respins. 128 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotriva, verificare. Verificăm la 130. Am deschis votul. Și votul s-a închis. Se adoptă 100... Nu. 134, 135 în bloc. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 137 pentru, împotriva abțineri. Respins 138 pentru, împotriva abțineri respins, 139 pentru, împotriva abțineri respins, 140 pentru împotrivă. Cine este pentru împotriva abțineri? Respins. 141 pentru împotriva abțineri. Adoptat. 142 pentru împotriva abțineri. Adoptat. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri. Verificăm. Am deschis votul. Votul s-a închis se adoptă. Amendamentul 144 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul. Și se respinge deci votăm la 145. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A, verificăm. La 145. Și s-a închis votul. Am avut noroc, e respins. 146 pentru, împotriva abțineri, e respins. 147 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 149 pentru 8 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 149 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 150 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 152 pentru împotrivă, abțineri adoptat. 5 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 7 pentru, împotrivă, abținerea se adoptă, 153 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 155 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 156 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 157 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 158 pentru, împotriva abțineri respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 160 pentru, împotrivă, abțineri respins, Compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 164 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 200 pentru împotriva abțineri se adoptă. 201 pentru împotriva abținere adoptat, 202 pentru împotriva abținere adoptat, 15 pentru împotriva abțineri. Verificare la 15. Nu v-am văzut. Votul s-a închis și se adoptă. 203 pentru, împot împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Am votat niște formulări. La 205. 205 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 pentru împotriva abțineri se respinge, 209 pentru împotriva abțineri respins, 207 pentru împotriva abțineri se adoptă, 209 pentru împotriva abțineri respins, 210 pentru împotriva abțineri respins, 211 respins, 16 pentru Verificăm. Am deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă 212 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 213 respins, 214 pentru împotrivă, abțineri adoptat, 215 pentru împotrivă, abțineri respins, 216 pentru împotrivă, abțineri respins, 217 pentru împotrivă, abțineri respins, 218 pentru împotrivă, abțineri respins, 219 pentru împotrivă, abțineri respins, 17 pentru împotrivă, abțineri respins, 221 pentru împotrivă, 221. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Se adoptă. 222 pentru. Împotriva. Abțineri. Res, adoptat. ...233 pentru, împotriva, abțineri, respins. 234 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 235 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri adoptat. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 236 pentru, împotriva abțineri respins. 20 pentru, împotriva. Verificăm la 20. și se adoptă. 237 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 238 pentru împotrivă, abțineri respins. 256 pentru împotrivă, abțineri respins, 257 pentru împotrivă, abțineri readoptat, 258 pentru împotriva abțineri respins, 269 pentru împotriva abțineri respins, 260 pentru împotriva abțineri se adoptă, 60, 261 pentru împotriva abțineri se adoptă, 262 pentru împotriva abțineri adoptat, 263 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 5 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. 277. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 268 pentru, împotriva abțineri, respins. 279 pentru, împotriva abțineri, respins. 280 pentru, împotriva abțineri, respins. 281 pentru, împotriva abțineri, respins. 282 pentru, împotriva abțineri, respins. 283 pentru, împotriva abțineri, respins. 284 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 289 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 290 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 291 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 292 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 293 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 294 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 298 pentru, împotriva, abțineri, respins. 299 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 300 pentru, împotriva, abțineri, respins. 301 pentru, împotriva, abțineri, respins. 302 pentru, împotriva, abțineri, respins. 303 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 304 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 306. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 305. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 307. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 308. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 310 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 311 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 309 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru împotriva abțineri respins, 27 <clears throat> pentru împotriva abțineri respins, 28 pentru împotriva abțineri respins, 29 pentru împotriva abțineri respins, 30 pentru împotriva abțineri verificare la 30 am deschis votul. Am închis votul și se adoptă 31 pentru împotriva abțineri respins. 32 pentru împotriva abțineri respins. 33 pentru împotriva abțineri respins. 34 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 36 pentru, împotriva abțineri, respins. 37 pentru, împotriva abțineri, respins. 38 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 39 pentru, împotrivă, abține, respins. 40, 40 pentru, împotrivă, abține, respins. 42 pentru, împotrivă, abține, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 43 pentru, nu. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm în amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, Cine este împotriva amendamentului 52? Bun, se adoptă. 53. Bine, verificăm. Am deschis votul. Și se adoptă. Votăm la 53 pentru împotriva abțineri respins, 54 pentru împotriva abțineri, adoptat. 55 pentru, împotriva, abțineri, respins. 56 pentru, împotriva, abțineri, respins. 57 pentru, împotriva, abțineri, respins. 58 pentru, împotriva, abțineri, respins. 59 pentru, împotriva, abțineri, respins. 60 pentru, împotriva, abțineri, respins. 61 pentru, împotriva, da, împotriva abținerii respins. 62 pentru împotrivă, verificare la 62. Da, cineva ridică mâna mai târziu, se adoptă 63 pentru împotriva abțineri, se respinge 64 pentru împotriva abțineri, respins 66 pentru împotriva abțineri, respins 65 pentru Potrivă. Verificare la 65. Lăsiți votul. Se adoptă 67 pentru împotriva abțineri respins, 68 pentru împotriva abțineri respins, 69 pentru împotriva abțineri adoptat, 70 pentru împotriva abțineri respins, 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. șase pentru, împotrivă, abțineri, respins. 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru împotriva abțineri respins. 82 pentru împotriva abțineri respins. 83 pentru împotriva abțineri respins. 84 pentru împotriva abțineri respins. 85 pentru împotriva abțineri adoptat. 93 pentru împotriva abțineri respins. 94 pentru împotriva abțineri respins 95 pentru împotriva abținerii. respins, 96 pentru împotriva abținerii. respins, 97 pentru împotriva abțineri respins, 98 pentru împotriva abțineri adoptat, 99 pentru împotriva verificăm 99 Se adoptă. Bun. Vot final, vot electronic. A fost o greșeală? De asta am zis să verificăm. Pentru că indicația de vot era contrară. Dar vedem că s-a adoptat. Bun. Votăm în sfârșit votul final electronic. și se adoptă. Felicitări! Bun, acum votăm uh, rolul regiunilor și orașelor în implementarea COP21, acordul de la Paris, privind schimbările climatice. Raportor este domnul Pagnon. S-a cerut vot cu apel nominal la 17 și 96, dar apoi această cerere a fost retragere, retrasă. Compromisul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18. Nu știu ce se întâmplă. Bine, 18 pentru,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 împotriva abțineri se adoptă, 61 pentru, împotriva abțineri respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 71 pentru, împotrivă. Cine se opune? Respins. Compromisul 6 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 73 pentru, împotriva abținerii respins. 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 82 pentru,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 împotriva abțineri se adoptă. 91 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 93 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 95 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 96 pentru, împotrivă abțineri. Verificăm votul la 96, votul s-a deschis.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm votul la 111. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic, votul s-a deschis. Se adoptă. Vă mulțumesc. Dar mai avem comunicările președintei. Yes, this and this and report by adoption of agenda, I guess it's, it's adopted. Or you so, do them. I will speak while uh, some of you are leaving. Voi continua să vorbesc în timp ce unii dintre dumneavoastră părăsesc sala. Deja am avut, uh, vom avea mâine conferința la nivel înalt privind Africa, deci mâine pe 29, 21 noiembrie. Vom avea o serie de invitați speciali care reprezintă sectorul public și privat din Uniunea Europeană și Africa Conferința va începe la două după amiaza și va continua până la nouă seara. Una dintre mesele rotunde se va axa pe atragerea investițiilor pentru, necesare pentru creșterea inclusivă, creșterea economică. După aceea avem un uh, atelier pe tema uh, limit proiectelor uh, politicilor de sănătate publică. Acest atelier va avea loc mâine de la ora 10 până la 12. Bineînțeles, cu toții sunteți invitați să participați. După aceea, în dosarul dumneavoastră aveți un raport cu privire la uh, misiunea de pe 8, uh, 5-8 iunie la uh, grupul ONU cu privire la oceane. După aceea, în ceea ce privește ETS și negocierile în curs, am ajuns la al șaselea trialog informal, la un acord, un acord care includă o dublare a uh, rezervei de stabilitate a pieței, o reducere a, sau o limitare a creșterii uh, uh, temperaturii globale la 2, 2 grade Celsius, până în 2025, după aceea o serie de uh, decizii cu privire la sectoarele uh, afectate și sectoarele mai puțin afectate. Avem și o serie de uh, benchmark-uri stabilite pentru aceste sectoare. După aceea 450 de milioane pentru fondul de inovație, s-ar putea adăuga, s-ar putea adăuga la această sumă alte 75 de milioane. Uh, după aceea, o serie de decizii cu privire la instrumentul privind uh, combustibilele, combustibilul, combustibilul, îmi cer scuze, uh, fosil folosit în anumite state membre, să se ofere derogări statelor membre mai sărace care sunt obligate să folosească în continuare aceste, aceste uh, tipuri de combustibil. După aceea avem și decizii cu privire la factorul de corectură pe domeniu. Am reușit să stabilim noi decizii cu privire la emisiile uh, marine sau navelor. Avem un considerent pe tema aceasta, un, avem un act delegat sau un act de pun, punere în aplicare în ceea ce privește emisiile sectorului aviatic. Cam asta am reușit să obținem în cursul negocierilor până în momentul de față. Uh, Vreau să vă amintesc că în după amiaza aceasta, la orele 14.30, ni se va alătura uh, directorul regional al OMS pentru Africa. Este un uh, oaspete de marcă, prin urmare vă invit să vă, înt- să vă întoarceți la orele 14.30 la ședință pentru a discuta cu domnia sa. Vă mulțumesc mult!